Okay, take your seats, everybody. Vă rog, luați loc. Cred că majoritatea grupurilor sunt reprezentate în sală. Vicky și Kay și-au transmis uh, scuzele, fiindcă trebuie să participe la conferința partidului lor și de aceea a intervenit prima data trecută Vicky. Avem punctele 7 și 8 pe ordinea de zi, de 4 și regulamentul însoțitor. Suntem acum în faza de parcurgere a listei de vorbitori. Deci este o continuare a schimbului de opinii care a început la Strasburg. Raportorul și Udo Bulman în numele socialiștilor și Vicky Ford pentru ECR deja au intervenit. Prin urmare, cred că e rândul meu, în calitate de raportor din umbră pentru ALDE și apoi Filip Lambert și dacă mai vrea altcineva să intervină, vă rog să ne anunțați. Gunnar vrea să intervină, iată. Cred că cineva face o listă. Și Diego Feo. O să fim atenți la cine mai dorește să intervină. După cum știți din raportul meu, pe care l-am discutat ieri. Am fost la Washington de curând și m-am gândit că ar fi o idee bună să spun câteva cuvinte despre starea generală a procesului de implementare în ceea ce privește Basel 3. Este clar că există țări care vor face implementarea mai repede decât altele. De exemplu, Canada, la, Canada se aștepte să treacă la faza inițială. Apoi, așteptările pieței sunt cele care determină conformarea inițială, lucru care se va regăsi și în legislație. Asta nu este o problemă dacă nu are vreun impact asupra recunoașterii la nivelul țărilor terțe. Și am văzut peste o definiție a echivalenței în textul lui pe care îl discutăm și știu că acest lucru dă naștere la polemici. După părerea mea, regimuri comparabile, care trebuie să fie recunoscute, n-ar trebui să fie la fel de stricte ca ale noastre în toate elementele lor. Poate în anumite părți sunt mai uh, stringente, în altele sunt mai relaxate, dar pe ansamblu trebuie să fie un echilibru și EBA cred că ar trebui să stabilească dacă acest lucru este valabil și am încredere că vor putea să facă această analiză. Una dintre principalele divergențe în UE și restul țărilor ar putea să rezulte din aprobarea modelului de risc. Trebuie să ne asigurăm că armonizarea pe care dorim să o atingem la nivel european nu este afectată de diferențele de model de risc. Și, din nou, Autoritatea Bancară Europeană are un rol de jucat aici și cred că este foarte important să există niște unități de măsură externe pe baza cărora să evaluăm aceste modele de risc. Nu e vorba doar de domeniul bancar, de exemplu Solvency 2, unde uh, ideea pieței interne este relativ nouă, atunci am putea să rezolvăm problema respectivă prin derularea în paralel a unor modele standard pentru a vedea ce se întâmplă cu modelele interne. Nu sunt sigură dacă mod- rezultatul acelor verificări este ceea ce ne așteptăm. Ar putea să existe mari divergențe, dar cred că am dovedit faptul că vrem să existe o unitate de măsură externă cu ajutorul căreia să măsurăm evoluția sau performanța modelele de risc. În ceea ce privește comparabilitatea internațională, întotdeauna există chestiunea IFRS pe care am discutat-o ieri și principiile de contabilitate americane, atât UE cât și SUA, par să uh, își prezinte propriile versiuni în ceea ce privește uh, diferența din norme, dar Basel, uh, FSB uh, și toți ceilalți par să aibă în vedere aceste diferențe, diferențe și toate celelalte diferențe care există și cred că asta este de fapt o idee bună, să ne gândim la ele. lichiditățile este o, un document care este în revizuire, dar există și alte domenii care trebuie să fie modificate la nivelul Uniunii. În primul rând, există uh, rata de risc zero, obligațiunile suverale, adică obligațiile Greciei să fie tratate ca fiind cele ale Germaniei, fiindcă e vorba de un titlu de valoare al unui stat. Uh, s-a spus că acest concept al uh, gradului de risc zero ar trebui să fie analizat la Basel și sunt de acord, dar există o situație specială, există o uniune monetară care evoluează împreună și așa acea bază de risc zero este, de fapt, punctul de la care pornim. Am încercat să abordez acest lucru, introducând o rată de risc care, într-un fel sau altul, are de-a face cu spreadul obligațiunilor sau cu regimuri de expunere care să ducă la um, datorii publice mai puțin bune. Sigur, există și aspectul prociclic, dar aceasta este o cerință de capital pentru viitor. Și ar trebui să rezolvăm problema acum, chiar dacă situația actuală înseamnă că soluția trebuie să fie introdusă treptat sau oricum într-un moment ulterior. O altă chestiune este cea a concentrării excesive um, pe obligațiuni suverane pentru lichidități. Sper să nu se piardă diversitatea. În general, sunt de acord că obligațiunile acoperitele și alte titluri trebuie să fie privite ca lichidități, dar trebuie să ne asigurăm că așa este în realitate și că există un fel de standardizare a calității și a transparenței la nivelul acestora. Apoi, rezervele, în special rezervele contraciclice. Intenția este una foarte bună, dar mă îndoiesc că va da rezultate întotdeauna așa cum se speră. Este foarte bine să ai rezerve de capital în momente de declin macroeconomic, dar doar atunci când există sau când nu există un stres bancar însoțitor. De exemplu, Credeți că ar trebui să folosim rezerve chiar acum, în acest moment? Poate că ar fi util la nivelul statelor membre individuale să aibă aceste rezerve pentru a uh, controla bulele de active, exploziile de active și cred că pe termen lung e o idee bună. Există alte mo modalități de a controla explozia de active prin ratingurile de risc. Asta este o altă posibilitate pe care am putea avea în vedere ca instrument macroprudențial, fiindcă ar putea să fie mai concret decât aceste rezerve. Și apoi, acele țări care doresc să aibă o bază de capital mai mare, fiindcă au un sector bancar care uh, au um, o producție mult mai mare decât PIB-ul lor. Unele dintre acestea pot să fie abordate în uh, instituțiile sistemice, dar dacă este vorba de grupuri, atunci există o problemă și anume că e nevoie de niște rezerve mult mai mari, care nu vor fi oricum folosite. Deci nu e posibil să spui că pot rezolva acest lucru folosind rezervele anticiclice câteva modificări în directivă ar putea să dea rezultatul dorit și, cum am spus, presupun că această chestiune a rezervelor va evolua în timp. Evident, EBA trebuie să monitorizeze motivul pentru care există aceste rezerve și termenii folosiți de Andreea Erea în diferitele momente în care a intervenit, ne spun că trebuie să existe o marjă la nivelul acestor rezerve, dar marjă limitată. Și cred că asta arată exact despre ce este vorba. Statele membre au nevoie de flexibilitate, dar trebuie să fie o flexibilitate monitorizată și EBA trebuie să se asigure că există motive întemeiate uh, pentru aceste rezerve și că nu este vorba de protecționism sau uh, anticompetitivitate. Apoi trebuie să verificăm uh, cum interacționează cu alte propuneri. De exemplu, tratamentul aplicat utilizatorilor finali în CRD și EMEA Întotdeauna am spus, mai ales în cazul EMEA, că dorim ca CRD uh, să urmeze aceeași cale și sper că putem da dovadă de consecvență la nivelul Parlamentului. Un alt aspect pe care l-am identificat când am parcurs textul și care s-a regăsit acolo de mult timp este definiția și anume atunci când sumele principale din capitalul comun de rang 1 pot fi reduse sau replătite, de exemplu la articolul 26.1, dacă aveți în față textul, este vorba vorba de limitarea la lichidarea instituției sau permiterea răscumpărării. Nu știu sigur, dar mi se pare că ar putea apărea situații când sub controlul unei autorități de supraveghere Deci s-ar putea să existe situații în care nici lichidarea, nici preluarea completă ar fi soluțiile adecvate, ci un fel de răscumpărare um, parțială a capitalului de bază. Cred că ar fi simplu să ajustăm definiția, însă este un aspect mai degrabă juridic, aș zice. E un lucru la care m-am gândit și cred că uh, n-ar putea, nu, formula actuală nu este ceea ce ne-am dorit. Vă rog să vă gândiți la asta înainte de data pentru depunerea amendamentelor. Am să mă opresc aici și o să trecem la Filip. Before getting into uh, technicality... Mulțumesc, Sharon. Înainte să intrăm în amănunte tehnice, aș dori doar să subliniez obiectivele pe care credem că ar trebui să le urmeze această directivă. În primul rând, ne aflăm încă în situația în care oamenii trebuie să servească economia și economia servește industriei financiare. Asta este situația acum. Obiectivul final al economiei de piață în momentul actual este să se asigure că industria financiară aduce profituri uh, și pe termen lung. Noi credem că avem nevoie de un sector financiar puternic, dar care să servească economiei și bunăstării. bunei stări în al doilea rând, un obiectiv legat de primul este că industria trebuie să devină mai rezistentă, mai capabilă să facă față șocurilor și să devină mai puțin riscantă. Și aici cred că uh, venituri cum ar fi cele ale Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas, ei vor că vor 20% profit uh, din partea acțiunilor, de la acțiuni. Într-o uh, economie funcțională, uh, profituri de două cifre sunt imposibile. Acest lucru arată de semn că economia de piață nu este una sănătoasă. În sine, aceste profituri trebuie să devină imposibile. Nu pentru că ideologic ne dorim o economie de piață funcțională, ci pentru că capitalul care intră în uh, industria financiară nu ajunge în economie, nu ajunge la producători, la uh, cei care, la distribuitori. Ei nu au acces la capital pentru că pot să aibă un profit, uh, au, pot să aibă un profit doar de 5%, ceea ce este un profit normal. Avem nevoie în plus de diversitate în sectorul financiar și aici a încercat să capturez totul într-un singur regulament eh, s-ar putea să fie dificil, însă avem nevoie de mai multe modeluri de afaceri. Nu putem să avem un model care să se aplice peste tot. Otmar ai spus că trebuie să începem de la raportul din proprie inițiativă de anul trecut, pe care l-am votat, însă trebuie să recunoaștem că situația rămâne încă una nesănătoasă și că acum șase luni poate am crezut că măsurile indulgente vor funcționa, însă acum nu mai sunt atât de sigur. Anticipez câteva obiecții care uh, se aud din diverse locuri. Uh, să nu fim foarte duri pentru că afectăm economia. Haideți să ne uităm la realitate. În momentul actual, industria financiară nu finanțează economia reală. Nu. Este, este, o, este o realitate. Chiar cu uh, regulile de, de la Basel 3, uh, creditul nu ajunge la societăți decât la cele foarte mari, percepute ca fiind sigure. Creditul nu merge spre activități cum ar fi energii regenerabile. Pentru că băncile se gândesc că această activitate este prea riscantă. Așadar, hai, haideți să nu uh, folosim acest argument, pentru că băncile nici acum nu împrumută bani în economia reală. Al doilea argument pe care îl aud este că nu trebuie să fim foarte duri pentru că poziția competitivă a băncilor europene va fi slăbite, slăbită. Atunci când mă uit la situație, văd că băncile europene sunt deja foarte slabe, fără un asemenea regulament. Și impunerea de reguli stricte și puternice le va face mai sănătoase și mai competitive. Bineînțeles, poate nu în felul în care și-l doresc băncile. În ceea ce privește terenul situației legale pentru toți, acest, această situație nu există și nu va exista. Noi Trebuie să facem ceea ce credem că este în cel mai bun interes al economiei europene și al sectorului financiar. Acestea sunt uh, ideile noastre principale în ceea ce privește Directiva Cerințelor de Credit 4. În ceea ce privește nivelurile de capital, sunt de acord cu ceea ce a spus Sharon uh, legat de riscul, modelele de risc. Uh, m-am specializat în modele matematice și cunosc uh, slăbiciunile asemenilor uh, acestor modele. Este foarte bine să avem un reper cu care să măsurăm modelele. Ar fi un instrument foarte util. Nu știu dacă ne putem baza doar pe modelele de risc. De aceea, nivelurile de capital ar trebui să fie mai mari decât cele cerute de Basel 3 și în acest caz, mi se pare că sunt mai aproape de Londra decât de restul Europei. Nu mi spuneți că există dovezi că capitalul uh, băncile nu pot să spună că nu uh, au de gând să împrumute. Dincolo de activele uh, de risc, ar trebui să avem o rată de îndatorare suficient de mm, mică pentru a nu apărea riscuri sistemice. Aici, în mod clar, îndatorarea a mers mult prea departe. Lichiditatea. Există o perioadă de observare, standarde. Considerăm că ar trebui să avem standarde obligatorii legate de lichiditate. Haideți să privim situația. Această isterie în legătură cu băncile franceze de acum câteva săptămâni sale era uh, legată doar de lichiditate. Nu avem luxul de a aștepta încă 4-5 ani pentru a implementa standarde de lichiditate, pentru că nu știm dacă vor funcționa. Noi știm ce ne aduce o lipsă de lichiditate acum. În, loc să spunem uh, în loc să experimentăm acum când o putem face, uh, noi am preferat să așteptăm. În ceea ce privește modelele de afaceri, am fost tentat să mă uit din nou la raportul Vickers. Eu cred că ar trebui să existe o separare mult mai mare între uh, sectoarele de afaceri. Mai multe compartimente care să nu fie dependente unul de celălalt în economie. La nivel global, uh, afectăm uh, rata de fiabilitate a economiei noastre dacă legăm între ele modelele de afaceri. Aș mai adăuga două lucruri care mi se par foarte importante. Dacă discutăm CRD4 uh, vor apărea propuneri legate de instituțiile care nu pot să dea faliment, care sunt prea mari. Până anul viitor putem, inclu- putem include aceste mențiuni în regulament. Pentru că acum lucrăm contra cronometru. Nu avem foarte mult timp în momentul actual. Și pentru noi, uh, o instituție care este prea mare pentru a da faliment înseamnă prea periculoasă pentru a exista. Nu ne putem permite să fim uh, șantajați de către instituțiile care ne pot submina economia. Și, în ultimul rând, perioada de tranziție perioada de tranziție se termină în 1 ianuarie 2019. După 2019 este o altă eră și noi trebuie noi trecem printr-o trecem printr-o criză acum. Nu ne putem permite să așteptăm atât de mult în acest sens. Cred că ar trebui să fim mult mai stricți, perioadele de tranziție să fie foarte scurte sau să existe Uh, stimulente foarte puternice pentru a nu aștepta o uh, creșterea transparenței, de exemplu. Informațiile trebuie să fie uh, disponibile astăzi. Acest lucru poate să afecteze uh, poziția pe termen scurt a băncilor, este adevărat, însă pe termen lung va fi un lucru benefic nu vom avea o a doua oportunitate de a schimba lucrurile, așa, așadar mai bine acționăm acum decât mai târziu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, nu avem uh, raportor din umbră din partea GUE, deci Gunnar. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că paradoxul pe care îl prezenta antevorbitorul meu trebuie să rămână în atenția noastră. Trebuie să ne asigurăm că băncile împrumută mai mult și uh, au uh, rezerve din ce în ce mai mari. Cred că aceasta este paradoxul pe care trebuie să-l rezolvăm. Pe măsură ce discutăm în continuare acest uh, cadru legislativ, trebuie să-l punem în contextul tuturor celorlalte acte legislative care ar trebui să urmeze. În primul și în primul rând, nu trebuie să uităm importanța ratingului de risc. Filip menționa și rata de îndatorare, însă cred că ratingul de risc este mult mai important. Asta pentru că în momentul în care ne uităm la situațiile de pe piețele financiare, ne dăm seama că situațiile sunt diferite. Există mari diferențe între industrie, între domeniul uh, imobiliarelor, etc. Iar pentru a avea bănci puternice, trebuie să nu uităm ratingul de risc. Urmează mai apoi responsabilizarea și responsabilitatea băncilor. Spun asta nu pentru că tema a fost uh, uitată, ci pentru că cred că ea trebuie să fie inclusă în discuție. Trebuie să ne amintim că băncile trebuie să fie obligate a-și asuma responsabilități. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă n-am avea deloc cerințe de capital. În fond și la urma urmei, băncile ar trebui să-și asume propriul, uh, propriile res, responsabilități, ar fi în interesul lor. Să cu toate acestea ne dăm seama că băncile au impresia că sunt eterne, pentru că în caz de pro- de dificultate, se așteaptă să fie ajutate de către stat. Aceasta este situația pe care o vom discuta într-un alt raport cu, uh, cu privire la criza băncilor. Însă, cu toate acestea, pe parcursul discuției de astăzi trebuie să ne amintim faptul că băncile trebuie să fie mai puternic responsabilizate. În al doilea rând acum. Tocmai am adoptat noul pact de stabilitate. Cred că e important să ne amintim că putem avea orice fel de cerințe de capital uh, pentru bănci, Ah, iar acestea nu vor da niciun fel de uh, soluție, uh, rezultat în cazul în care nu avem o stabilitate macroeconomică. Deci nu trebuie să uităm această conexiune. De obicei, când vorbim, uh, când discutăm despre actele legislative de acest gen, le discutăm ca fiind de sine stătătoare. Ei bine, nu mi se pare că această atitudine este constructivă. În ceea ce privește acest act legislativ, mai există o realitate pe care trebuie să o luăm în, în considerare. Și anume, există state membre cu o industrie bancară mai puternică decât a altor state membre. Ca Uh, ultim, ultimă instanță de ajutor, bineînțeles că statele membre cu un uh, sector financiar foarte uh, puternic sunt mult mai puternic responsabilizate de a interveni decât statele în care această industrie nu este la fel de puternică. Am văzut o serie de exemple în ultimii ani exemple de state membre cu uh, sectoare financiare foarte puternice și dau aici exemplul Islandei și știm că legislația bancară în Islanda, dacă e să o luăm în continuare ca exemplu, este diferită de legislația de același gen din uh, Franța. Asta în ceea ce privește cerințele de capital. Și aceste diferențe se uh, datorează responsabilizării, responsabilității asumate de către guverne. Bine, vom reveni la acest lucru, însă atâta timp, din punctul meu vedere, cât uh, competința nu este competiția nu este distorsionată, nu trebuie să intervenim la nivelul cerințelor de capital. Atât. Mulțumesc. Uh, Diego. Mulțumesc, Sharon. Dacă îmi permiteți, aș vrea să încep uh, prin a-i mulțumi domnului Caras pentru modul în care a inițiat această dezbatere. De asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru raportul său din uh, inițiativă, din proprie inițiativă. Și, după mulțumiri, vreau să-i urez mult succes în următoarele luni. Dați-mi voie să fac și eu câteva comentarii astăzi. Bine, vom mai avea posibilitatea de a discuta, însă, în momentul în care Basel III va intra în vigoare, regulile cu privire la cerințele de capital și lichidități se vor modifica profund. De multe ori, aceste modificări sunt necesare. Eu însumi am menționat lucrul acesta de nenumărate ori, însă modificările trebuie să țină cont de realitatea economică. Trebuie să ne asigurăm că noile măsuri pentru sectorul bancar vor avea un impact bine cunoscut, anticipat. Vă dați seama, sunt familiarizat cu economia portugheză și sunt conștient de efectul pe care aceste măsuri l-ar putea avea. Ar putea avea o, un efect negativ asupra uh, creșterii randamentelor anuale în cadrul uh, PIB-ului general. Ar putea avea efecte negative asupra ocupării. Vorbim despre uh, Uh, mii și mii de locuri de muncă pierdute în uh, Portugalia și uh, creștere economică neatinsă. Dacă ne uităm la rata de rata dobânzilor, aceasta se va înrăutăți de la 3,1% la 3,9%. Deci vă dați seama, toate aceste uh, Um, realități economice trebuie să fie luate în considerare de fiecare dată când discutăm despre consecințele Basel III. Asta în primul rând. În al doilea rând, foarte importantă este garantarea aplicării de către SUA a regulilor. Este vorba despre aplicarea acelorași uh, reguli ca și cele ce vor fi aplicate în zona euro. Lucrul acesta este foarte important. Dacă regulile Basel III nu vor fi aplicate în SUA, atunci sectorul bancar european va suferi și, de asemenea, economia europeană va avea de suferit. Și pentru a încheia, dați-mi voie să menționez câteva dintre domeniile pe care le consider foarte sensibile. Bine, deja am introdus o serie de amendamente la raportul din proprie inițiativă, însă cu toate acestea aș dori să menționez subiectele importante din punctul meu de vedere. Uh, e vorba despre domenii foarte importante pentru sistemul juridic portughez în special. Spre exemplu, așadar, uh, sistemele de pensie, problema rezervelor de capital anticiclice și, nu în ultimul rând, nevoia de a asigura că stimulentele și accesul la credite uh, este în continu- sunt în continuare garantate pentru IMM-uri. Acestea sunt domeniile pe care nu trebuie să le pierdem din vedere trebuie neapărat să le luăm în considerare în momentul în care unificăm, practic, sectorul financiar cu uh, economia re- uh, reală. Oli. Thank you, and I, I agree that we need to give our rapporteur a lot of support on this issue. Mulțumesc, sunt de acord că trebuie să ne axăm pe toate aceste subiecte care sunt foarte complicate și trebuie să stabilim echilibrul corect. O să mă axez pe aspecte mai generale și aspectele tehnice o să le las experților pe care îi avem în comisia noastră și acest lucru mă încântă. După părerea mea, întrebarea cheie este dacă uh, posibilitatea ca alte crize să apare sunt reduse de aceste texte, dacă se stabilește un echilibru și dacă nu vor fi contribuabili cei care vor plăti viitoare probleme ale băncilor. Astea sunt întrebările în calitate de raportor pentru CRD3, mă preocupă faptul că începem să vedem bănci care solicită norme mai relaxate, uh, ajustări reduse și există motive întemeiate pentru unele dintre ele, după cum ne-au spus experții tehnici, dar aș vrea ca aceste lucruri să fie evaluate și verificate independent, fiindcă cred că ceea ce se propune în propunerea de directivă CRD4 este un plan pe 10 ani, care este suficient pentru a îndeplini aceste cerințe. La 4 ani după izbucnirea crizei, economia suferă în continuare, băncile trebuie să-și consolideze capitalul pentru a face față șocurilor și trebuie să crească uh, creditarea către economie și nu fac asta. Deci spunem că trebuie să o facă, dar nu o fac. Și vă pot da un exemplu a unui raport al Băncii Angliei. În trimestrul trecut, din 2011, creditele eh, către IMM-uri au scăzut cu 5 miliarde. Eh, deci dacă eh, au bani, de ce nu creditează? Asta e o întrebare pe care trebuie să ne o punem și să găsim și răspunsul în comisia noastră. Probabil unii dintre dumneavoastră au văzut intervenția lui George Osmond ministrul de finanțe al Marii Britanii ce va face a, va fi să arunce riscurile din nou pe contribuabili. Și aș vrea să abordăm acest subiect pe care l-am ridicat de mai multe ori în comisie, să vedem de ce nu oferă credite băncile IMM-urilor. Și Sharon, cred că trebuie să abordăm acest subiect, pentru că nu știm dacă în restul Europei se oferă credite IMM-urilor de către bănci. Care este situația actuală? Eu sunt pentru reducerea creditelor dacă există motive întemeiate pentru a implementa Basel. În iulie, Comisia a arătat că este posibil să se crească uh, cerințele de capital până la 13%, nu cum se spune în această directivă, fără a dăuna economiei reale și fără a avea un impact uh, asupra băncilor. Și apoi, un alt aspect la care vreau să mă refer, în continuarea celor spuse de domnul Hockmar, mă preocupă uh, abordarea armonizării maxime dată de comisie. Nu știu de ce într-o propunere am introduce așa ceva. Uh, spunem că nu vrem standarde ridicate în ceea ce privește cerințele de capital. Înțeleg că nu se dorește o denaturare a pieței interne, dar cred că ideea ei de bază este să avem uh, bănci sigure, cerințe de capital mai stricte, bănci care uh, se ocupă și creditează economia reală, dar asta nu înseamnă standarde scăzute. Și aș vrea să mă refer la ce se întâmplă în țara mea. Tocmai am elaborat un raport foarte ferm, care uh, era de mult așteptat, și care conține flexibilitatea pentru creșterea cerințelor de capital pentru băncile retail astfel încât acestea să fie îngrădite și dacă există un colaps bancar, trebuie să ne asigurăm că au suficient capital pentru a proteja depozitele. Deci nu cred că vorbim de o denaturare a pieței interne. De ce? Pentru că Există bănci care pot să acționeze în Regatul Unit fără să îndeplinească cerințele. Dacă sunt o filială, da, trebuie să respecte, dar altfel pe sistemul pașaportului pot să funcționeze în Regatul Unit fără să trebuiască să îndeplinească cerințele noastre pentru uh, capital. Deci vreau să nu transmitem extern un mesaj care să spună că nu vrem standarde ridicate și cerințe de capital ridicate și că nu vrem să protejăm uh, economiile cetățenilor europeni. Trebuie să găsim o abordare mai flexibilă decât cea care există în prezent în propunerea Comisiei. Mulțumesc, lista de vorbitori se extinde, dar nu mai avem foarte mult timp, așa că dacă este cazul vă voi întrerupe pentru a avea timp să abordăm și restul subiectelor. Avem o serie de vorbitori deja pe listă. Uh, le-am spus numele. Dacă mai există cineva care dorește să intervină, vă rog, Berhard. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, toate vreau să-i mulțumesc lui uh, Otmar Caras pentru munca excelentă. Cred că CRD 4 reprezintă o temă de raport deosebit de complexă. În dimineața aceasta mă voi limita la câteva comentarii scurte Salut în principiu propunerile Comisiei. Consider că cerințele de capital sporite sunt necesare. Asta am văzut în special în ultimele luni, luni de criză. Cu siguranță, însă, cerințele sporite de capital vor duce la adaptări necesare uh, la nivelul băncilor. E nevoie însă să ne asigurăm că aceste adaptări nu vor avea niciun fel de efect asupra acordării de credite, în special către IMM-uri, după cum s-a spus deja. De asemenea, nu trebuie să fie afectate nici creditele acordate statelor. Ne aflăm în fața unei mari provocări și tocmai de aceea aceste reguli ale noastre trebuie să fie cât mai clar uh, formulate. Salut definiția cu privire la capitalul de bază din propunerea comisiei și, de asemenea, salut toate cele referitoare la perioada de tranziție, însă e drept că anumite ace- dintre aceste propuneri trebuie să fie rediscutate și îmbunătățite. Același lucru se uh, întâmplă și cu indicele de lichiditate și cu rolul EBA la nivel european. Există multe uh, noi responsabilități oferite EBA, uh, responsabilități care nu sunt doar de natură bancară, ci sunt și de natură politică din punctul meu de vedere, iar uh, tocmai aceste aspecte ar trebui să fie discutate cu atenție. Mai apoi, rata de îndatorare, o temă pe care o menționez de ani și ani de zile deja. Sunt, uh, în, sunt uh, încântat de propunerea Comisiei, însă mă tem că această propunere a Comisiei ar putea să genereze mari dificultăți la nivelul planificărilor companiilor. Uh, Bine, acestea sunt câteva dintre elementele esențiale din punctul meu de vedere. Multe dintre, alte, dintre celelalte elemente esențiale au fost menționate de colegi, însă sunt convins că în urma discuțiilor din următoarele săptămâni Otmar va reuși să formuleze totul astfel încât să sune cât mai bine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Ole! Mulțumesc, doamnă președintă! Un comentariu de ordin general și unul mai concret. Am ascultat intervenția lui Filip. care foarte pasionat și-a exprimat punctele de vedere. După cum am mai spus, în Europa avem nevoie de bănci sănătoase. Este foarte util să avem bănci funcționale, solide în Europa și nu cred că trebuie să fim întotdeauna cei care atacă băncile. Ăsta pare să fie principalul nostru scop. Putem critica băncile pe bună dreptate, dar multe dintre greșelile pe care le fac acestea au fost uh, inițiate de politicieni și în Europa și în Statele Unite. Unul dintre cei care a făcut asta a devenit președintele Statelor Unite n-a spus nimic înainte să fie președinte. Ne-am întâlnit de altfel cu o serie de senatori și nici ei n-au spus multe despre ce urma să se întâmple, dar asta se întâmplă în politică peste tot și cred că e un lucru la care trebuie să ne gândim și să încercăm să avem o abordare mai echilibrată, adică să ne criticăm și pe noi dacă tot e să criticăm. Apoi, comentariu mai concret. Sunt de acord cu Gunnar. Nu înțeleg de ce Comisia vrea să forțeze toate țările să aibă aceleași norme. Dacă o țară dorește să aibă norme mai stricte, nu înțeleg de ce acest lucru trebuie impus și asupra altor țări. E ca și cum ți-ai da singur în cap și ți-ai interzice să promovezi concurența în propria țară. Există țări care au avut experiențe nefericite în ultimii 25 de ani, aproximativ, e adevărat, dar cred că ar trebui să fim mai liberali, să avem o abordare mai liberală, să permitem țărilor cu experiențe negative sau norme mai stricte dacă sectorul lor financiar și bancar este foarte mare în comparație cu cel din alte țări. Cred că trebuie să existe o serie de amendamente și sper că Hockmar vei putea să uh, ai în vedere și această discuție pe care am avut-o aici. Mulțumesc, Sven, acum. Ja, vielen Dank erstmal auch. Äh... Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc uh, lui Otmar Calras pentru tot ceea ce a făcut, pentru raportul inițial. De asemenea, însă vreau, vreau să-i mulțumesc și Comisiei pentru faptul că ne-a oferit această propunere. Mulți cetățeni s-au întrebat de ce naiba a durat totul atât de mult. Uh, cetățenii erau conștienți de problemele existente și uh, iată că la trei ani după, după căderea Lehman Brothers, la ani după consensul de la Basel, nu există încă reguli aplicate, puse în aplicare atât în Europa cât și în Statele Unite ale Americii. Situația fiind cea pe care o cunoaștem cu toții, bineînțeles că această lipsă de acțiune ne-a explodat în față. Bineînțeles că materia este complexă, nu putem să ne pripim, pentru că pripeala ar duce la reguli uh, dezastroase, însă iată că nu putem decât să salutăm faptul că EBA nu a așteptat, a nu a așteptat, ci, ci a stabilit uh, standarde Uh, mai, uh, mai severe, pentru că nimeni altcineva n-a făcut prea multe între timp. Din punctul meu de vedere, e clar că avem nevoie de mai mult capital. Cât, cum și pentru cine, acestea sunt problemele pe care le avem. Din punctul nostru de vedere, nu pot decât să spun că cerințele de capital sunt în continuare prea mici. Uh, Noi nu considerăm că cerințe de capital mai mari ar duce neapărat uh, la o acordare slabă de credite. Nu, nici pe departe. Văd că instituțiile financiare care, care, care oferă credite economiei reale sunt tocmai cele care au cerințe care au un capital propriu foarte solid. Deci, vedeți, nu văd de ce ar trebui să existe să existe neapărat aceste urmări. Există o serie de studii, o serie de economiști, de asemenea, care ne arată că uh, cerințele de capital trebuie să fie mai uh, mari. Statele puternic afectate de către criză, precum Regatele Unii, Regatul Unit și Elveția, vedeți, introduc cerințe de capital mult mai severe decât cele pe care le cerem noi la nivel european. Și despre acest lucru trebuie să discutăm. În al doilea rând, uh, trebuie să avem, să fim sceptici vis-a-vis -vis de modelele internet de risc trebuie să ne întrebăm în ce măsură instituțiile sunt capabile să recunoască riscurile și să le evalueze în cadrul unor modele interne și în ce măsură sunt aceste eh, instituții capabile să controleze riscurile. Eh, nu ar putea fi acesta tocmai motivul pentru care ar trebui să introducem o cerință de îndat- sau o rată de îndatorare foarte, foarte sem- eh, severă. Această rată de îndatorare severă ar ar avea efectul unei frâne. O frână care ar putea pune capăt tuturor problemelor care ar putea apărea. Probleme pe care, de fapt, le-am, uh, cu care ne-am uh, întâlnit, de fapt, în cadrul sau pe parcursul crizei. Uh, Uh, uitați, în ceea ce privește uh, obligațiunile de stat, cu un an în urmă, nimeni nu ar fi considerat că aceste obligațiuni ar putea fi periculoase. Tocmai din aceste motive ar trebui să introducem rate uh, de îndatorare foarte stricte, asta pentru a ne asigura că până și acele riscuri care nu sunt inițial percepute ca riscuri pot fi uh, acoperite în cazul în care este nevoie. Uh, în același timp, dacă e să creștem cerințele de capital, trebuie să ne asigurăm că nu vom afecta tocmai acele, acele instituții care fac ceea ce ne dorim noi și anume uh, sprijină economia uh, reală. Tocmai de aceea nu putem avea un model care să se aplice în totalitate. Avem nevoie de modele specifice pentru diferitele tipuri de instituții financiare. Avem CRD3, CRD4, dar nu avem niciun fel de reguli pentru instituțiile sistemice. Ar trebui să, ne, să le discutăm și pe acestea acum. Dacă vorbim despre regulile care uh, trebuie să fie respectate atât de băncile mici cât și de băncile mari, atunci eu consider că regulile uh, pentru instituțiile care pe care, care au avut un, uh, un joc periculos în trecut, trebuie să fie de asemenea uh, discutate. Deci, în acest context, eu consider că trebuie să avem cerințe de capital puternice, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, însă, bineînțeles, adaptându-ne la dimensiunile lor. De asemenea, responsabilizarea băncilor și responsabilitatea statelor trebuie să fie mai severă pe viitor. În același timp, uh, shadow banking trebuie să fie o temă discutată. Nu putem spune că reglementăm acele instituții care oferă IMM-urilor uh, credite, lăsând în același timp uh, posibilitatea de efecte de levier, de pârghie în alte forme juridice. Din păcate, atunci când am discutat despre fondurile speculative, nu am reușit să ajungem la un consens cu privire la cerințele de capital uh, propriu. Și tocmai de aceea, acum trebuie să reglementăm și acest shadow banking pentru a nu distorsiona competiția pe uh, piața uh, bancară. Încă o temă importantă pentru mine este aceea a proporționalității nu se poate ca aceleași reguli să fie aplicate și instituțiilor care au uh, modele de afaceri, haideți să le spunem, plictisitoare, dar și Uh, companiilor uh, financiare foarte, foarte mici, care nu mai pot să facă față numeroaselor, celor, acelor numeroase reglementări la nivel european. Deci haideți să vedem cum e cu proporționalitatea, de asemenea în autoritatea uh, formei juridice trebuie să fie discutată, după cum spunea Bockhart. Eu, sincer, sunt supărat de faptul că aceste reguli ar trebui să intre în vigoare atât de repede și în același timp vom uh, transfera EBA către EBA 150 de acte legislative secundare. Eu nu știu cum vor reuși uh, cei de la EBA să facă față acestui volum imens de, de cerințe noi în contextul în care nu are personalul necesar pentru a face lucrul acesta. Și nu doar EBA nu va reuși să facă față, ci nici uh, instituțiile financiare mici, care sunt de asemenea lipsite de uh, personal. Mă tem că în acest context tocmai lobbyiștii care reprezintă marile instituții financiare se bucură acum. Haideți să avem curajul de a cere mai mult capital, să nu ne lăsăm uh, influențați de către mare, marile instituțiile, instituții financiare și în același timp să ne asigurăm că modelele de afaceri de care avem nevoie sunt uh, Uh, într-adevăr sprijinite și nu înnecate în birocrație, în noi uh, reglementări. Haideți să ne asigurăm că tocmai acele instituții financiare de care avem nevoie nu sunt făcute răspunzătoare pentru criză sau nu devin victime colaterale. Cred că acestea sunt uh, ideile pe care trebuie să le, să le punem în aplicare. Cei care sunt într-adevăr uh, sau își fac treaba nu trebuie să fie suprareglementați, cei însă care uh, au uh, dansat cumva în afara cadrului legislativ ar trebui însă să fie trași la răspundere. Mulțumim, urmează Antonin. Eu Mulțumesc. Aș începe prin a-mi exprima încrederea în raportorul domnul Caras și capacitatea sa de a găsi o soluție echilibrată. Mă preocupă trei teme. În primul rând, să există o coerență, să existe o coerență globală atunci când uh, vorbim despre cerințele de credit pentru bănci, în al doilea rând, reglementarea economică și, în al treilea rând, soluția să fie una economică. În primul rând, există trei aspecte care merită atenția noastră. Europa este un lider în domeniul bancar. Reprezintă 55% din intermedierele de credit uh, și pe piața imobiliară. Așadar, nu trebuie să evităm să um, um, supraîncărcăm piața de credite pentru că această cerere să nu treacă la instituțiile de credit. În legătură cu Statele Unite, prevederile sunt că se va aplica Basel 3 uh, la 20 de instituții, însă noi aplicăm Basel 3 la 8.000 de instituții în Europa. Și este clar că trebuie să existe o anumită proporționalitate pentru a evita să fim dezavantajați. În al treilea rând, referitor la modelele de afaceri în Europa. Dacă penalizăm acest sector, ne punem singuri în situație dificilă. Așadar, avem nevoie de coerență și neutralitate în ceea ce privește relansarea economică. Cu toții susținem o reformă financiară profundă, însă aceasta trebuie să fie compatibilă cu relansarea economică. Eh, eram mai exigenți înainte de criză, însă criza deja eh, este aici, așadar cred că ar trebui să fim puțin mai indulgenți. În al treilea rând, dimensiunea europeană. Trebuie să existe o armonizare totală în ceea ce privește normele europene, însă acestea trebuie să permită să existe încredere în uh, instituțiile europene. câteodată activita- activitățile financiare de risc înalt uh, sunt uh, în anumite state membre, însă uh, condițiile trebuie să se aplice tuturor instituțiilor din toate statele membre. Dacă apar diferențe, uh, un sistem de supraveghere poate să modifice situația. Mulțumesc, Sharon și eu aș dori să îi mulțumesc domnului Caras pentru munca sa în domeniu și aș dori și eu să spun că mi se pare că provocarea principală cu care ne confruntăm este să găsim un echilibru între diversele obiective pe care încercăm să le obținem. Nu voi reveni peste comentariile făcute de colegii mei, dar aș pune accentul pe trei probleme. Prim, prima problemă se leagă de argumentul care spune că prin cererea cerințelor de capital pentru bănci s-ar reduce accesul la credit pentru economia reală. Cred că este important ca noi să avem o idee bună legată despre diversele modele de structuri bancare, care ne permite să știm ce procent din cifra de afaceri acordă uh, credite economiei reale și IMM-urilor. Dacă comparăm acest procentaj cu uh, partea de specula speculă financiară și instrumente financiare, dacă nu, trebuie să avem date precise în acest sens. Dacă nu avem date clare în legătură cu cifra de afacere a fiecărei bănci, uh, acest argument poate să fie evocat uh, peste tot, însă poate să fie un argument periculos, pentru că, pe de altă parte, dacă avem riscuri extrem de mari și pierderi extrem de mari în industria bancară, băncile vor trebui să fie salvate de către contribuabili. Uh, Barroso, în ultimul său uh, Uh, discurs a evaluat uh, cifra la 4,8 4,6 triliarde de euro. Aceasta a fost suma din banii contribuabililor care a fost utilizată pentru a salva băncile. Și acest proces de a salva băncile încă nu a luat sfârșit. Așadar, asta înseamnă că se scot bani din economia reală. Când încercăm să ajungem la un echilibru, este foarte important să cunoaștem foarte clar cifrele. Ce procent din cifra de afaceri a băncilor este îndreptat spre economia reală și cum putem susține băncile? Nu trebuie de asemenea să pierdem din vedere obiectivele noastre în ceea ce privește gestionarea crizelor, crizei bancare. Mulți colegi deja s-au referit la acest lucru. Inițiativa Comisiei a fost amânată de mai multe ori și înțelegem acest lucru într-o anumită măsură, însă este important să ne amintim că mesajul transmis ne-a îndepărtat de ideea unei soluții europene la criza bancară. În context european, pierdem din vedere posibilitatea unei soluții europene. Ideea unui s-a vorbit despre ideea unui fond european de salvare a băncilor, însă acesta va necesita schimbări adevărate și profunde dacă vrem să existe cu adevărat, pentru că criza se înrăutățește și nu este clar ce pași sunt luați pentru ca diversele soluții care au fost propuse de către statele membre să uh, se co- coaguleze într-o abordare comună. Din criză, vedem că chiar statele care sunt în centrul monedei euro nu au un mecanism clar la dispoziție cu care să înainteze. Așadar, haideți să revenim la obiectivul pe care îl avem – și anume de a avea o metodă coordonată de răspuns la criza bancară. Altfel, riscăm să continuăm să contaminăm datoria suverană și uh, industria bancară în mod iremediabil. Ne îndepărtăm de structura pe care a votat-o Parlamentul și această comisie atunci când uh, am votat raportul meu. De aceea, trebuie să găsim un echilibru și între diversele abordări naționale și modelele de afaceri naționale care sunt adoptate. De exemplu, cu fondurile de pensii pentru personalul bancar. În țara mea această problemă este încă pendinte. De asemenea, pentru că unele bănci folosesc acest sistem și altele nu. Este de asemenea important să lăsăm o marjă de manevră, însă atunci când încercăm să menținem flexibilitatea, nu trebuie să pierdem din vedere un prag minim standardizat care să ne permită să uh, ne simțim că suntem, că sim, să ne facă să simțim că suntem parte dintr-o zonă integrată, o zonă euro. De asemenea, trebuie să nu uităm rolul shadow banking, pentru că dacă uh, introducem uh, regulamente peste regulamente pentru băncile mari, vom crea probabil alte structuri secundare care vor apărea și care vor concentra riscul sistemic în interiorul lor. Trebuie să uh, ne uităm și la aceste modele de shadow banking pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Nu înseamnă că trebuie să fim mai puțin Uh, stricți în regulamentul prin care uh, cerem să fie consolidate băncile normale. Mulțumesc, Sean, și mulțumesc tuturor pentru că ne-au ascultat. Mulțumesc, Silvie, cer cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face două observații de ordin general. Mă tem. Am încredere în raportor, așadar nu atac pe nimeni aici. Însă ne regăsim la dilema de la pachetul de, de intervenție financiară. Trebuie să redactăm o legislație pentru viitor atunci când prezentul și gest, gestionarea crizei uh, ne ocupă întreaga energie. Văd că Diogo este de acord și este extrem de dificil să lucrăm corect în asemenea situații. Pentru că, de asemenea, viitorul este foarte Uh, nesigur, nimeni nu știe ce se va întâmpla uh, anul viitor. Uh, acum jurnaliștii se încep să vorbească despre Banca Dexia. Vorbim astăzi despre o situație care va fi poate și mai rea decât cea de astăzi. Și o situație oricum pe care nu o cunoaștem. Este vorba de un lucru fundamental. Cred că există propuneri în momentul actual în legătură cu fondul de stabilizare uh, și aplicarea sa la bănci, pe care le putem încerca, pe care le putem uh, trata în paralel. Însă mă tem că în săptămânile și zile, zilele următoare uh, va putea avea loc distrugerea pieței interne de servicii financiare încercăm să avem o viziune mai europeană. Însă, acum, guvernele naționale probabil vor recapitaliza individual băncile sub pretextul că au sediul sau tra- sediul tradițional într-un anumit stat, ă, distrugând piața internă. Când ni se spune că autoritatea bancară europeană nu are suficiente uh, măs- măsuri la dispoziție. Acest lucru era valabil și înainte, când supravegherea națională continuă să existe. Mi se pare grav pentru că în anumite uh, au existat momente în care puteam să ne permitem să eh, acționăm timp de mai mulți ani, însă acum nu ne mai putem permite acest lucru. cred că Parlamentul are o responsabilitate extrem de mare pentru că suntem un loc mm, printre Banca Centrală Europeană și Comisie mm, unde încă mai putem gândi la nivel european, după cum zicea și Antolin. Trebuie să intrăm în logica unei abordări neutre față de modelele naționale și respect această viziune, însă într-un moment, la un moment dat, trebuie să știm dacă uh, dăm prioritate piețe interne uh, unui, unui nivel european în fața uh, modelelor naționale. Trebuie să facem această alegere existențială între continuarea pieței interne financiare sau perpetuarea uh, deci, deciziilor luate la nivelul statelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Voi da imediat uh, cuvântul lui Otmar. Dacă nu mai este nimeni aici care dorește să intervină, am câteva comentarii însă eu pentru a ca răspuns la câteva dintre cele spuse. Bineînțeles, trăim acum în timpuri de criză și va fi necesar să se stabilizeze piețele care nu se conformează modelului obișnuit. Le-am spus miniștrilor la Consiliul Informal ECOFIN din Polonia, despre care am de la care m-am întors ieri, că Parlamentul dorește ca rezolvarea crizelor să facă parte din pachetul de supraveghere și că este foarte păcat că acest lucru nu a fost pus în aplicare. Dacă ide- ideile noastre ar fi fost uh, puse în aplicare, am fi avut acum măcar un model. Reamintesc membrilor că avem și alte proiecte legislative care vor, se vor referi la shadow banking, de exemplu, regulamente pentru fondurile pe piața monetară și aici există măsuri legate de proporționalitate, specificitate și exa- se examinează sectorul bancar secundar, pentru că acestea nu sunt bănci propriu-zise. Dacă punem accentul pe proporționalitate, aceasta trebuie să se aplice și celorlalte instituții uh, de unde vrem toate efectele benefice, dar nu cele negative însă poate nu va fi posibil să se includă toate măsurile în legislația actuală, în special că există alte măsuri legislative care vin, care se apropie. Uh, Otman, dacă dorești să faci câteva remarci de încheiere. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru diversitatea comentariilor făcute. Fiecare intervenție a dovedit uh, seriozitatea Comisiei și, de asemenea, sensibilitatea Comisiei vis-a-vis -vis de această temă. În al doilea rând, vreau să mulțumesc pentru încrederea ce a fost investită în mine. Pentru a putea justifica această încredere, bineînțeles că am nevoie de sprijinul uh, dumneavoastră și pe viitor și de continuarea acestui dialog deschis. Dați-mi voie să fac două comentarii preliminare. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre echilibru. Cu toții ne dorim echilibru. Dar echilibru nu se stabilește atunci când uh, toate dorințele speciale sunt uh, îndeplinite. Cel mai mic numitor comun nu trebuie neapărat să fie echilibrat. A ține uh, cont de toate interesele naționale și individuale nu înseamnă neapărat echilibru. Și tocmai de aceea trebuie să stabilim de la bun început care sunt obiectivele noastre, care sunt obiectivele care trebuie, din punctul nostru de vedere, să fie atinse. Și mai apoi trebuie să decidem în concordanță. După cum spunea uh, Silvii, întărirea pieței comune uh, ar trebui să fie un obiectiv. Dacă e să-l considerăm obiectiv, atunci trebuie să ne asigurăm că întărim piața uh, comună pe ansamblu și nu întărim prin reglementările noastre piețele naționale. A, această uh, directivă, acest regulament al nostru cu privire la cerințele de capital și Uh, lichidități nu s-ar putea să nu aducă la o rezolvare a tuturor problemelor. La Basel 2 se punea în problemă, se punea în discuție uh, bonitatea companiilor. Nu fiecare companie uh, se confruntă cu probleme din cauza reglementării, ci poate că problemele sunt deja încetățenite în compania respectivă. Deci noi trebuie să ne asigurăm prin reglementările noastre că limităm pericolele, dar uh, eliminarea totală a pericolelor nu poate fi uh, realizată prin intermediul reglementărilor noastre. S-a vorbit foarte mult despre procentul uh, de capital propriu. Este aici vorba doar despre uh, procentul în sine sau este vorba despre calitatea acestui capital propriu? Uh, pentru a rezolva această problemă, trebuie să ne gândim la definiția uh, capitalului propriu. Trebuie să ne asigurăm că există un temei juridic și o siguranță juridică sporidic, sporită. Uh, Există situații în care companiile nu sunt nici pe departe cu, de acord cu definiția capitalului uh, propriu. Tocmai de aceea e nevoie de o definire clară a capitalului propriu, al uh, tipurilor de risc, al uh, ratei de risc. Acestea sunt problemele care trebuie să fie discutate de noi. Trebuie să discutăm substanța, nu trebuie să ne rezumăm la a discuta un procent. Bineînțeles, cu toții ne dorim flexibilitate, însă flexibilitatea ar putea duce la distorsionări ale comp- competiției. Acum vorbim despre rezervele de capital, iar rezervele de capital și prociclicitatea generează următoarea situație. Astăzi, atât autoritățile de supraveghere din statul în care o instituție financiară are uh, filiale cer Uh, capital suplimentar și în același timp și uh, autoritățile de supraveghere în care respectiva instituție își are sediul solicită la rândul lor capital superior. Această situație poate genera distorsiuni ale competitivității. Uh, Într-adevăr, flexibilitatea e bună, dar trebuie să stabilim și care este granița distorsionării competiției. Deci trebuie să ne uităm, să înțelegem foarte, foarte bine situația pe ansamblu. Nu trebuie să ne rezumăm la a vorbi despre concepte. Flexibilitate, da, etc., uh, etc. Trebuie să ne gândim însă la ce înseamnă concret această flexibilitate sau celelalte concepte. În ceea ce privește uh, EBA, într-adevăr, avem nevoie de susținere. Am uh, purtat o, o, am avut o întâlnire pe această temă în urmă cu vreo două săptămâni unii dintre voi au fost prezenți, alții nu, însă în cadrul respectivei reuniuni am descoperit că, într-adevăr, Comisia este de părere că pentru ca EBA să facă față noilor responsabilități, are nevoie de uh, personal suplimentar și de asemenea de finanțare suplimentară. Deci, haideți să vedem uh, care este numitorul comun între discuțiile cu privire la EBA uh, pur și simplu și uh, discuțiile noastre cu privire la reglementările noi care trebuie să fie puse sau să, să devină responsabilități ale EBA. Haideți să găsim numitorul numitorul comun, să uh, găsim contextul și să înțelegem contextul. Noi în calitate de politicieni, trebuie să înțelegem ce reprezintă aceste 153 de noi măsuri. Cum pot fi ele aplicate, cine le aplică și pentru a primi o răspundere, un răspuns la aceste întrebări avem nevoie de un dialog continuu cu cei de la EBA. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că EBA are personalul și finanțarea necesară pentru a face față situației. Deci, eu, eu asta vă, vă rog. Să continuăm discuția în același fel cum am făcut-o astăzi, însă în același timp să aprofundăm subiectele și noțiunile vehiculate Flexibilitatea generează tare multă speranță, la fel și echilibru, însă trebuie să înțelegem ce înseamnă toate aceste, com- uh, aceste concepte în comparație cu propunerea comisiei sau un raport cu propunerea comisiei. Haideți să vedem care ce înseamnă exact propunerea de la bază, Basel, ce înseamnă într-adevăr propunerea comisiei și, de asemenea, trebuie să înțelegem ce, care sunt responsabilitățile pe care ni le-am asumat noi, care este atitudinea G20 și Um, să înțelegem modul în care putem pune în aplicare propunerile noastre. În cazul nostru e clar, propunerea Comisiei e punctul nostru de plecare, însă atunci când vine vorba despre implementarea propunerilor noastre, în special în, în momentul în care vine vorba despre competitivitate la nivel internațional și, de asemenea, relația cu partenerii americani, trebuie să ținem cont și de deciziile de la Basel. Vă mulțumesc foarte mult. Vom continua pe aceeași cale și să sperăm că până la votul de anul viitor vom fi la fel de plin de speranță ca și astăzi. Everybody, Mulțumesc tuturor! Termenul pentru depunerea amendamentelor Discutarea proiectului de raport va fi pe 23 ianuarie și Otmar, suntem siguri, lucrează la asta deja și termenul pentru amendamente este 27 februarie. Examinarea amendamentelor pe 20 martie și votul în comisia noastră pe 25 aprilie. Plenara va fi iunie 1. Asta este calendarul actual și sigur avem audieri și alte evenimente care vor contribui și ele înainte de uh, prezentarea proiectului de raport. Mulțumesc tuturor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 9. Reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general. Dacă există colegi care ies din sală, poate ar fi o idee până să facem o scurtă pauză, astfel încât să nu fie o prea mare gălăgie în sală când se face prezentarea. De aceea vă invit să părăsiți sala dacă doriți cât mai repede posibil. So those, those leaving, please hurry up. We would... Vă rog, dacă doriți să pălășiți sala, să o faceți repede, fiindcă vrem să continuăm cu punctele de pe ordinea de zi. Right. I'm going to ask those who are attending the meeting to sit down again. Cei care rămân la întâlnire, vă rog să luați loc ca să ne dăm seama cine stă, cine pleacă. au reușit să plece toți cei care voiau să o facă. Bun, voi da cuvântul lui Peter Simon acum, care va face o prezentare a amendamentelor. Peter, ai cuvântul. Doamnă președinte, stimați colegi, Vreau să mulțumesc mai întâi de toate pentru uh, aportul constructiv care s-a simțit în multe dintre amendamentele introduse. Sunt convins că vom reuși să ajungem la compromisuri. Astăzi ar trebui să rezolvăm anumite puncte controversate care au fost exprimate prin intermediul unora dintre amendamente. Dați-mi voie să mă concentrez asupra a trei puncte. Articolul 14 și cadrul juridic, mai apoi uh, regula de minimis, și problema controversată din ultimele luni, și anume eficiența. Știți cu toții că avem între timp propunerea Comisiei cu privire la îmbunătățirea directivei cu privire la serviciile de interes economic general. Prin urmare, astăzi putem discuta pe baza acestei propuneri. Să discutăm mai întâi articolul 14, cadrul juridic. E clar că cererea mea, cerința mea cu privire la o, un cadru juridic linear, nu a fost neapărat în asentimentul tuturor colegilor mei. Uh, acest fapt l-am înțeles din discuțiile din ultimele săptămâni. Dați-mi voie însă să repet din nou că socialdemocrații nu își doreau ca articolul 14 să fie folosit în continuare pentru că acesta se referă la competitivitate. Noi considerăm că avem nevoie de concepte superioare uh, pentru aceste servicii de economice de interes general. E nevoie de mai multă siguranță juridică. În comunicarea Comisiei avem definiție, definiții ale companiilor, activităților econom, uh, economice, Uh, definiție cu privire la comerț, etc., etc. Și în acest context dați-mi voie să vă întreb, stimați colegi, dacă sunteți de acord, sunteți de părere că aceste noi propuneri ale Comisiei sunt suficiente pentru a genera siguranța juridică. Eu sunt de părere că primele trei criterii nu pot fi înțelese prea bine. A patrul, al patrulea criteriu este și el uh, unul foarte ambigu din punctul meu de vedere. Comisarul Almunia, în cadrul unei prese, uh, conferințe de uh, presă, a anunțat o prelucrare a articolului 14 și, de asemenea, unui protocol, numărul 26 până la sfârșitul anul, anului. Prin urmare, stimați colegi, nu credeți că e timpul să discutăm uh, despre articolul 14, uh, să nu, uh, nu credeți că suntem că e momentul ca în cazul acestei discuții cu privire la raportul nostru să emitem o părere cu privire la acest articol 14. A doua, al doilea comentariu cu privire la reglementările de minimis. Uh, această politică de minimis uh, va fi prelucrată până la finele anului 2013. Din punctul meu de vedere, există două uh, reguli de minimis um, ce trebuie să fie discutate. O regulă de minimis care se referă la comunitățile mici care cu greu pot obține uh, asistență din partea guvernelor Uh, și, de asemenea, uh, este vorba despre acele uh, comunități mici care nu generează niciun fel de pericole la nivel de com competitivitate. Și, în al doilea rând, avem regula de minimis care se referă la serviciile mari de interes general. Să vorbim despre prima categorie. Comisia a propus o nouă reglementare cu privire la acestea. Com compensații de 150.000 de uh, euro pe an pentru comunitățile care au o populație de mai mică de 1000 de locuitori. Văd că dumneavoastră nu doriți să vă concentrați asupra dimensiunilor comunelor și tocmai de aceea vreau să vă atrag atenția asupra următor, următoarelor uh, aspecte. Eu încercam ca birocrația să fie mai mică pentru aceste, companii, uh, pentru aceste comunități. De asemenea, plățile să fie făcute rapid. Uh, stabilirea unui prag al populației de 10.000 uh, de, de oameni, practic acoperă jumătate din comunele existente la nivel european. Eu sunt uh, foarte interesat de propunerile dumneavoastră, bineînțeles că îmi doresc noi propuneri, în special care să facă uh, referire la propunerea actuală a Comisiei. Am uh, un amendament al doamnei Oconi care uh, propunea o perioadă de trei ani pentru achitarea în rate a plăților compensatorii pentru toate companiile, uh, pentru toate comunitățile, îmi cer scuze. A doua politică de, de minimis. Văd că suntem cu toții de acord, însă, din păcate, în ceea ce privește serviciile sociale, misia nu a venit cu o propunere nouă, o propunere uh, solidă. Nu vine decât cu vechile uh, propuneri legate de spitale și de uh, construcția de locuințe sociale. Ei bine, aceste propuneri vechi deja sunt uh, bune în sine, însă nu sunt nici pe departe suficiente. În al treilea rând, problema eficienței. În uh, propunerea comisiei pentru prestarea de servicii de interes general, trebuie să se țină cont de regulile Uh, de eficiență stabilită pentru piața internă. Bineînțeles, această situație este de dorit, dată fiind, uh, dat fiind contextul statelor membre. Însă, vreau să vă aduc aminte pentru a doua oară că eu nu consider că uh, temeiul juridic ales de către Comisie reflectă aceste propuneri sau acomodează aceste, aceste propuneri. Uh, Competența, din punctul meu de vedere, uh, intră în responsabilitatea statelor membre, atâta timp cât ele pot fi rezolvate la nivel național. Însă, în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivel național, atunci e nevoie de o intrare uh, o propunere la nivel uh, european. Iar în cazul unei reglementări la nivel european, într-adevăr, se poate aplica articolul 14, dar această propunere la nivel european nu există în momentul de față. Ei, pentru a nu uh, fi privați de responsabilitatea codeciziei, eu cred că trebuie să discutăm în continuare cu Comisia pe această temă. Mă bucur de discuția pe care o vom avea cu privire la amendamente și uh, sper să primesc comentarii din partea dumneavoastră cu privire la aspectele puse în mine, de mine în discuție și sunt încrezător că la final vom reuși să votăm un raport încununat de succes. Mulțumesc! Okay. Mulțumesc! Acum uh, raportorii din umbră și apoi ceilalți vorbitori. Sophie O'Coney și apoi Sophie Indveld, Pascal Gunnar Hockmar. Nu știu dacă am mai uitat pe cineva de la ECR sau GUE. Mulțumesc, Sharon. Doamna Ogoni și-a cerut scuze că n-a putut să fie astăzi aici, fiindcă au un vot important la MV, așa că am să-i prezint am să prezint eu punctele de vedere PP. Întâi de toate, PP este de acord cu obiectivul acestei reforme, care este simplificarea. Simplificarea este necesară. După cum știm, de la elaborarea raportului și amendamentelor, Comisia public- și-a publicat noul proiect, patru texte, două comunicări, o decizie de scutiri și un regulament de minimis. Și cu procedura, problema este următoarea. Trebuie să luăm în considerare aceste noi texte în uh, intervențiile noastre? Asta este o întrebare din partea noastră pentru raportor, fiindcă în textul de compromis poate ar trebui să introducem referințe și la noile texte. Și apoi, întrebarea referitoare la textul propriu-zis. Aceste noi norme duc ele la îndeplinirea obiectivului global de simplificare și aș vrea să subliniez trei aspecte. În primul rând, clarificarea conceptelor, apoi regulamentul de minimis și decizia de scutire. Clarificarea conceptelor. E nevoie de anumite clarificări. Suntem bucuroși de faptul că se clarifică și se actualizează anumite aspecte de către comisie luând în considerare jurisprudența Curții Europene de Justiție, însă mai rămân concepte care trebuie clarificate. La ce se referă Comisia când spune genuine services of general interest? Genuine este un termen care am vrea să ne fie clarificat. Apoi, calcularea profiturilor rezonabile. Nu vorbim despre claritate dacă, vorbim, dacă citim explicațiile din paginile 7 și 8 din comunicare. Și acest text, această parte a textului ar trebui clarificată. Dacă noi, ca politicieni, nu înțelegem aceste texte, mă întreb cum vor înțelege ceilalți. Apoi, regulamentul de minimis. Apreciem intenția Comisiei de a crește pragul de minimis pentru a exclude serviciile sociale locale care nu au un impact asupra tranzacțiilor între statele membre. Însă considerăm că criteriul populației locale, stabilit la 10.000 de locuitori, nu este potrivit. Dimensiunile variază de la un stat la altul și uh, cooperarea între state nu mai este posibilă. Singurul praf, prag adecvat este dimensiunea sau volumul sprijinului public, asistenței. În ceea ce privește caracterul local al serviciilor, trebuie să se examineze în, consider- în continuare mai multe aspecte. Și apoi mai există și deciziile de scutire. Și aici simplificarea este binevenită. Însă, simplificarea nu trebuie să fie făcută în detrimentul transparenței. Dorim în continuare să existe o mandatare clară, precisă și transparentă și statele membre trebuie să se asigure că cei care au fost mandatați au mijloacele necesare pentru uh, a face ceea ce s-au angajat să facă. În ceea ce privește dimensiunea acestei scutiri, acestei excepții, trebuie să ne asigurăm că este adecvată și că asigură certitudine juridică adecvată și statele membre și Comisia nu vor avea definiții uh, diferite pentru aceste servicii, pentru aceste nevoi sociale diferite. În concluzie, acest nou pachet oferă îmbunătățiri, suntem de acord, dar există lucruri care încă mai trebuie clarificate și sperăm că amendamentele de compromis ne vor oferi ocazia să facem acest lucru. Am vrea de asemenea să reamintim comisiei că înțelegem că ei sunt autoritatea în ceea ce privește concurența, dar considerăm că Parlamentul European trebuie să intervină acolo unde este nevoie, și anume serviciile care sunt, um, au un impact direct asupra vieții oamenilor. Mulțumesc, Sofie Infelt, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur să aud că raportorul consideră că această dezbatere n-ar trebui să conțină poziții ideologice. Exact asta am încercat și noi să facem mulți ani, de mulți ani toate articolele relevante din tratat au o formulare neutră, nu arată preferință pentru un model sau altul și lasă statelor membre mai marja de care au nevoie pentru a-și organiza serviciile publice după nevoile cetățenilor și așa și trebuie să fie. Cred de asemenea că până acum Comisia Europeană a avut o abordare foarte precaută, neutră, neideologică Comisarul Armonia, în mod evident, încearcă să promoveze soluții foarte concrete, punctuale. Deci, până acum, lucrurile merg în direcția corectă. Și de aceea, dacă vorbim despre scutiri, umbrelă, reguli de minimis, cadrul legislativ, atunci riscăm să intrăm pe poziții ideologice. Fiindcă orice măsură generică va trebui să fie justificată, să se aplice în mod justificat tuturor cazurilor pe care le acoperă și de aceea am îndoielile mele în această primiță. Am discutat în 2005 pachetul Monte Cruz și, pachetul, și Parlamentul European a avut poziția sa pe care Comisia a, mers, a depășit-o și a fost și mai generoasă în regulamentul umbrelă decât a solicitat Parlamentul. Deci nu mă încântă neapărat acest gen de solicitări de extindere a acestor măsuri fără să existe niște motive întemeiate. Am analizat amendamentele, există trei chestiuni la care vreau să mă refer în mod concret. Întâi de toate, propunerile pentru un cadru legislativ pentru serviciile de interes general. Am spus întotdeauna, niciodată n-a fost un, o majoritate în Parlament și grupul meu nu o să-și modifice poziția din motivele pe care le-am uh, spus. Dacă vrem clarificare și simplificare, da, suntem de acord. Dar dacă acceptăm că statele membre hotărăsc ele cum sunt organizate serviciile publice și cum sunt finanțate, atunci nu e nevoie de un cadru legislativ. E cu totul altceva. Apoi, în ceea ce privește regula de minimis. Și aici trebuie să fim foarte prudenți, suntem de acord cu obiectivul de simplificare, suntem de acord cu eliminarea birocrației inutile, dar trebuie să fim foarte atenți la criterii. Criterii de ordin general în ceea ce privește dimensiunea municipalităților ar putea să pară simple, și ușor de aplicat, dar haideți să vedem în practică dacă așa stau lucrurile. Și există și o menționare concretă a Asociației pentru Locuițe din uh, țările de jos. Eu întotdeauna am fost de acord să arătăm cu degetul vinovații și nu cred că țara mea ar trebui să fie scutită de asta. De fapt, eu sunt critica situației locuințelor uh, în țara mea. Însă, deși țara mea nu este menționată explicit, aici se face o menționare complet incorrectă, fiindcă se spune că hotărârea Comisiei Europene și anume că asociațiile de locuințe nu pot să primească uh, ajutor de la stat pentru activitățile comerciale care aveau un impact negativ asupra situației locuințelor, este o abordare complet falsă. Deci dacă se menționează situația locuințelor sociale în țările de jos, Cred că ar fi mai bine să avem niște documente concrete, fiindcă aici se spun niște lucruri incorrecte, știu de unde provin ele și nu sunt de acord să se regăsească în raport. Mulțumesc, Pascal. Întotdeauna întotdeauna mi-a făcut plăcere să reamintesc că vorbim despre reglementarea ajutoarelor de stat în câteva zile, autoritățile publice vor introduce zeci de miliarde de euro, deci din nou bani publici în sistemul bancar, fără ca asta să dea naștere la probleme la nivelul comisiei în ceea ce primește denurarea, denaturarea concurenței. Și întotdeauna mi se pare ciudat, paradoxal, că se intră în detaliu cu, cu acest prag de, de minimis, eh, când, pe de altă parte, se autorizează eh, aporturi de capital într-un sistem financiar. Deci aș vrea să se păstreze puțin eh, din energia noastră pentru a împiedica și denaturarea competiției în sectorul bancar, nu doar în ceea ce privește serviciile publice de mici dimensiuni. În mare sunt de acord cu propunerile care au fost făcute de Peter Simon am aceeași întrebare ca și colega din PPE. Peter cred că deja ne va și răspunde, ne va spune cum va integra noul text al comisiei în amendamente, fiindcă textul um, a ieșit după ce noi am depus amendamentele și am vrea să știu care este metoda la care se gândește pentru a face acest lucru. Și o întrebare pentru reprezentantul comisiei, care ne bucurăm că este aici. Cum vă gândiți să integrați avizul Parlamentului European în documentele Comisiei? Știu că avem cu toții limitele noastre impuse de calendare, dar faptul că ați venit cu text după data depunerii amendamentelor pe raport nu facilitează deloc discuția între cele două instituții și ar putea să fie prost uh, primită de parlamentari. Nu o să începem acum discuții în contradictoriu, dar aș vrea să ne spună Comisia cum va lua concret în considerare avizul Parlamentului cu privire la acest proces, fiindcă ne apropiem de finalul revizuirii pachetului. În ceea ce privește pragul de 10.000 de locuitori, așa ca și alți colegi, nici eu nu sunt convins de justificarea acestui prag. În regiunea pariziană, toate orașele, inclusiv suburbiile defavorizate din jurul Parisului, sunt uh, comune cu peste 10.000 de locuitori și nu cred că acest lucru trebuie să împiedice acordarea de asistență în zone defavorizate. Nu cred că pragul de 10.000 de locuitori este întemeiat. Toate comunele din jurul Parisului au peste 10.000 de locuitori. Dar asta nu înseamnă că vorbim de comerț intracomunitar. În ceea ce privește securitatea juridică și articolul 14, aș vrea ca PPE-ul să analizeze lucrurile nu din punct de vedere ideologic, ci din punct de vedere al câștigului, al securității juridice. Dacă am înțeles corect cele spuse de reprezentanta PPE-ului, sunteți de acord cu dorința noastră de clarificare a conceptelor, păstrând însă subsidiaritatea. Trebuie să găsim un punct de echilibru. Cu toți avem aceeași idee și anume trebuie să existe subsidiaritate cât de mult posibil, dar asta poate să existe doar într-un cadru sigur pentru operatori. această definiție a conceptelor, ce înseamnă un serviciu de interes economic general, în ce măsuri pot exista scutiri și așa mai departe. Deci, dintr-o perspectivă uh, democratică, nu cred că ar trebui să existe așa o dezbatere intensă în Parlament. Vom fi cu toții de acord pe conținut până la urmă poziția comisiei, după părerea mea, va fi mai puțin îndepărtată pe fond uh, decât uh, ce ar putea să rezulte din partea Parlamentului. Deci, tactic, ar fi mai bine să nu utilizăm articolul 14 din perspective politice, dar din perspective democratice, trebuie să avem o dezbatere în Parlament pentru a clarifica concepte importante și pentru cetățeni și pentru uh, viața de zi cu zi a europenilor. Nu să lăsăm uh, comisia să hotără, comisia care sigur este legitimată democratic, dar nu trebuie să ia singur aceste decizii. O întrebare pentru Peter Zimon și poate și pentru reprezentantul comisiei în același timp. Ați menționat aici scutirile și există o listă menționată în propunerea comisiei. Nu știm dacă această listă este exhaustivă sau nu. Am impresia că în versiunea în limba engleză este așa, dar în cea în limba franceză nu reiese. E o discuție nu irelevantă. Vrem să știm dacă scutirile se limitează la această listă sau nu și am vrea să folosim raportul lui Peter pentru a clarifica punctul nostru de vedere asupra acestei liste. Este ea închisă, deschisă? Mulțumesc! Thank you very much, Gunnar. Mulțumesc, Gunnar. Mulțumesc. Cred că vorbim și aici despre echilibru și trebuie, este foarte important echilibrul între subsidiaritate și deschiderea pieței interne. Și eu aș susține o discuție a economiei reale europene, pentru că vorbim aici de servicii de interes economic general, care acoperă un domeniu extrem de larg al economiei europene. Cu toții știm că una dintre uh, problemele majore ale Europei de astăzi, când vorbim despre criza uh, datoriilor, este lipsa de creștere și dezvoltare economică. O parte a problemei ține de faptul că nu, ne-am, că nu am deschis piețele interne, nu ne-am deschis la servicii și am folosit uh, metafora despre operatorii de telecomunicații. De multe ori, Însă, mă bucur că mulți dintre noi suntem de acord că lucrurile s-au îmbunătățit din momentul în care operatorii de telecomunicații au uh, avut concurență și consumatorii au putut să aleagă. Cred că există o serie de alte domenii unde concurența ar fi foarte importantă. Cu cât mai apropiat un, un serviciu de cetățean, cu atât mai important ca acest serviciu să fie de cea mai mare calitate posibilă și să fie distribuit cât mai eficient. Nu putem apăra situația opusă. Există un echilibru între subsidiaritate și piața internă. Și de aceea este important să nu existe legislație orizontală. Putem obține mai mult prin claritate, însă să ne aducem aminte uh, în legătură cu ce trebuie să avem această claritate? Faptul că un serviciu este de interes economic general nu este o scuză pentru a nu uh, pentru a apăra o situație de monopol sau pentru a nu avea concurență. Aici aș dori ca raportorul să aibă în vedere faptul că Echilibrul este important în finanțarea publică a acestor servicii. Însă nu trebuie să încurcăm lucrurile, pentru că mulți dintre, multe dintre aceste fonduri ajung la uh, entități de stat și nu la uh, nu în beneficiul cetățeanului. Știu ce se întâmplă cu imobilele sociale în uh, Suedia sau în Olanda și cred că este mult mai important să contribui la aceste, să-i ajuți pe uh, cetățeni acolo unde locuiesc și nu să încerci să-i pui în uh, locuințe sociale. Pentru că dacă avem o atitudine foarte strictă, atunci vom avea probleme și mai mari. Vom, noi vom susține pe cetățeni, vom avea autorități corporatiste care deseori nu sunt atât de eficiente cât ar putea să fie. Însă și mai important, nu permit uh, creșterea și claritatea care reprezintă o precondiție crucială pentru dezvoltarea acestor servicii. Deci, i-aș cere raportorului atunci când redactează compromisurile să nu, fie, să nu aibă o abordare foarte ideologică și uh, am încredere că nu va fi așa ideolog Nu înseamnă că ideologia nu înseamnă apărarea unor structuri din trecut, ci apărarea unor servicii pentru viitor, pentru cetățeni. Este o diferență foarte importantă și aici trebuie să respectăm și subsidiaritatea statelor membre, pentru că am ales modalități diferite de a structura bunăstarea socială. Însă acest lucru nu trebuie să reprezinte o scuză pentru ineficiență, monopol și uh, creștere scăzută în Uniunea Europeană. Servicii mai bune trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc, Peter. Raportorul a exprimat o opinie echilibrată până acum și cred că are deja experiența necesară pentru a aprecia valorile despre care vorbim. Cred că este interesant să lăsăm ideologia în afara acestui raport, însă să lăsăm extremele ideologice. Dar de unde provine acest acest, această idee, de la ideea unei piețe perfecte. Însă această piață perfectă nu există. Oamenii nu pot să obțină instant ceea ce își doresc. Nu avem produse perfecte și așa mai departe. Trebuie să ne întâlnim la mijloc. Trebuie să găsim o soluție practică pentru uh, rezultatul pe care ni-l dorim. Dacă există o eficiență sau utilitate mai mare, atunci trebuie să uh, vorbim despre ajutorul de stat. Aceste fond... Există poliția, armata, serviciul de sănătate, toate acestea sunt extrem de utile, sunt servicii sociale. Nu trebuie să protejăm instituțiile monolitice care există de atât de mult timp, însă în același timp progresul depinde de felul în care comercializăm sau menținem serviciile uh, sociale din anumite state cât mai apropiate de cetățeni. De aceea cred că echilibrul uh, este unul bun. Nu vreau nu vrem să devenim ca Hong Kongul, regiunea uh, preferată a lui Milton Friedman, unde totul este, totul a ajuns la cel mai mic numitor comun pot să vă dau foarte multe idei pentru că Regatul Unit a uh, progresat destul de mult. Uh, eu am crescut într-o agendă neo cu, niște, oi, cu idei neoliberale pe care nu cred că le împăr- împărtășim. Însă atunci foarte multe schimbări au avut loc în societatea noastră și în rău. Eu vreau să văd avantajele propunerilor și nu doar dezavantajele a ceea ce se păstrează. De aceea trebuie să vedem care sunt uh, probele în acest sens. Peter mi-a spus că vrea ca echilibru să fie păstrat și că trebuie să avem în considerare un efect proporțional. De aceea trebuie să menținem presiunea asupra Comisiei, pentru că noi îi reprezentăm pe cetățenii care vor fi afectați întotdeauna de măsurile despre care vorbim. Mai dorește cineva să intervină înainte de a da cuvântul din nou raportorului? Domnul Canfa a pus o întrebare comisiei cu voia raportorului. Aș dori să dau cuvântul comisiei. Întrebarea era cum se va ține cont de opinia Parlamentului și pe mine mă interesează acest lucru. Mulțumesc. Domnul comisar Almunia a subliniat întotdeauna că dialogul cu Parlamentul îi se pare foarte important. Dialogul și cu alți eh, actori implicați. Această evaluare trebuie să fie făcută transparent și va ține cont de toate opiniile, inclusiv cea a Parlamentului. Dacă ne uităm la calendar, nu vedem nicio incompatibilitate. Așteptăm comentarii din partea actorilor implicați din statele membre, pe care le vom discuta la sfârșitul lunii. În luna noiembrie vom încerca să finalizăm textul și între timp continuăm dialogul cu dumneavoastră și alți, alte părți implicate și vom ține cont de comentariile făcute deja astăzi și care vor mai fi emise în săptămânile și lunile următoare. Dacă în luna noiembrie primim un raport din partea Parlamentului, vom putea ține cont de acesta. Comisarul a anunțat că ar dori ca noul text să fie adoptat până la sfârșitul acestui an, ceea ce înseamnă că dacă totul merge bine, vom putea ține cont de comentariile primite de la Parlamentul European și raportul va fi adoptat până la sfârșitul lunii decembrie. Acum îi dau cuvântul raportorului, Peter. Uh, constructive discuțiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții constructive. Ca răspuns la întrebarea pusă de mulți colegi, și anume cum vom proceda cu uh, propunerea Comisiei, uh, Uh, voi spune că această problemă este într-adevăr una cheie din punctul meu de vedere. Acum avem de ales. Fie eliminăm totul, uh, creând practic un uh, moment istoric, fie folosim compromisul Uh, și negocierile, cerând Comisiei în același timp să vină cu noi propuneri pe aici și pe acolo, care să fie lipsite de orice fel de încărcătură ideologică. Am luat la cunoștință propunerile comisiei, trebuie, din punctul meu de vedere, să luăm poziție, să avem o atitudine vis-a-vis -vis de această, uh, de această propunere și trebuie să discutăm Uh, încetul cu încetul fiecare dintre propunerile uh, comisiei. sunt uh, recunoscător, recunoscător comisiei și comisarului Almunia pentru modul în care au spus întotdeauna că sunt dispuși să includă în propunerea lor uh, avizul nostru sau propunerile și comentariile noastre. Ei bine, trebuie să folosim această posibilitate. Bineînțeles, cu uh, precauție. Comisia a, a publicat prima comunicare a sa în martie, nimic nu ne-a putut uh, împiedica să discutăm, să începem discuțiile cu Comisia atunci. Nu, prin urmare, situația aceasta nu trebuie să fie pusă în curs uh, în cârca Comisiei și Comisia face obiectul unor presiuni uh, de calendar, ci dacă nu s-a ajuns la negocieri și la încheierea discuțiilor până acum, este, acesta este din vina Parlamentului European. Și prin urmare nu cred că putem să facem altceva decât să mulțumim Comisiei și colaboratorilor ei. Dacă e să luăm acum în considerare propunerile Comisiei, doamnă Saia, da, într-adevăr, trebuie să vedem dacă uh, într-adevăr, comunitățile sunt ajutate sau uh, nu. Criteriile, după cum spuneam eu, nu pot fi înțelese. Primele trei uh, criterii propuse de către Comisie nu sunt suficient de inteligibile și tocmai de aceea ar trebui să uh, le discutăm și pe acestea ca și pe alte dintre propunerile Comisiei. Domnul Canfa și doamna Infeld, dar și doamna Esaia, au spus că în cadrul uh, discuțiilor de compromis ar trebui să vorbim despre regulile de minimis. Cred că trebuie să înțelegem foarte bine propunerile comisiei, în special uh, propunerea cu privire la pragul de număr de locuitori, uh, Uh, stabilit de către comisie. Trebuie să-l discutăm pe acesta în contextul uh, municipalităților problematice și în contextul uh, colaborării care trebuie să fie, să fie întărită între diferitele municipalități. Deci acestea sunt subiectele pe care trebuie să ne concentrăm. Mă bucur că toți colegii au fost de acord cu principiul subsidiarității și l-au pus în prim plan în toate amendamentele lor. Sunt de acord cu colegul Höckmark că subsidiaritatea nu trebuie să fie folosită ca paravan pentru păstrarea în viața unor companii ineficiente. Însă trebuie să spun clar că eficiența ne-o putem dori, o putem promova noi, Parlamentul European, însă în același timp, dacă permitem Comisiei să vină cu o propunere care nu are o Uh, un temei juridic solid, atunci uh, digurile s-au spart, din punctul meu de vedere. Haideți să vorbim despre uh, reglementări cu privire la eficiență, însă pornind de la temeie juridice cât se poate de solide, în cadrul unei proceduri care include Parlamentul, nu în cadrul unui aviz pe care noi îl dăm pornind de la o, o comunicare a Comisiei, o comisie care poate lua, lua deciziile pe care și le dorește în și la urma urmei. Dacă e să vorbim despre eficiență, atunci nu în contextul acesta. În al doilea rând, în ceea ce privește subsidiaritatea și eficiența companiilor, îi sunt recunoscător colegului Skinner pentru faptul că spune că discuția aceasta nu trebuie să fie una de natură ideologică. Nu cred că există coleg care să sprijine uh, Uh, lăsarea în viața unor companii ineficiente. Da, cu toții suntem de acord uh, că trebuie să îi sprijinim pe cetățeni și nu să sprijinim companiile. Însă, în momentul în care ne gândim la cetățeni, trebuie să ne gândim și la greșelile făcute în trecut. Iar colegul Skinner a menționat asemenea greșeli. Uh, Exemplul pozitiv prezentat de domnul uh, Gunnar Hockmark în ceea ce privește domeniul telecomunicațiilor nu este chiar atât de pozitiv, pentru că există o serie de consecințe negative ale reglementărilor acelor, uh, acelui domeniu, consecințe negative care ar trebui să fie discutate de către noi pe șleau. Pe vremea când telecomunicația era un, uh, un serviciu public, nu am fi discutat în nici un în, în niciun caz despre propagarea uh, tehnologiei uh, în bandă largă. Astăzi însă, în noua lume a telecomunicațiilor, vedem că ne bucurăm dacă putem face eforturi ca, care să genereze la propagarea acestor, uh, acestui tip de uh, tehnologie. Ne bucurăm atunci când putem atinge obiective care în trecut, în contextul trecut, nu puteau fi atinse. Deci, tocmai pornind de la acest exemplu, trebuie să înțelegem faptul că ideologia nu are nimic de a face cu, cu discuția noastră. Mă bucur că putem face propuneri comisiei până în luna noiembrie, mă bucur că aceste propuneri ale noastre pot să fie luate în considerare de comisie, atunci haideți să fim constructivi, să fim pozitivi și sunt absolut convins că la firele discuțiilor noastre vom putea oferi comisiei o propunere constructivă până în noiembrie. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult! Păi, sunt Votul este prevăzut în 17 octombrie, în plenară în noiembrie, la timp pentru ca comisia să poată țină cont de opinia noastră. Iar acum revenim la punctul 6 de pe ordinea de zi pe care l-am amânat ieri, noua strategie pentru o politică de protecție a consumatorilor și discutarea amendamentelor. Îi dau cuvântul raportorului Alfredo Palone. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze. Eu nu m-am simțit bine, dar iată, astăzi v-am revenit și am reușit să vin. Mulțumesc colegilor pentru amendamente. Aceste amendamente sunt cu adevărat valoroase pentru raportul meu. Cel târziu până mâine am să trimit pozițiile definitive și voi lua în considerare toate amendamentele și observațiile dumneavoastră. O să intru în detalii, concret, acum, pentru a răspunde criticilor aduse acestui raport. În ceea ce privește amendamentul 1, prezentat de uh, domnul Fan, unde se spune că criza a lovit în special clasele sărace și a dus la slăbirea poziției acestora. Această criză, după părerea mea, a izbucnit în rândul anumitor segmente sociale. În Italia există o criză pentru care s-a plătit din greu de către clasele medii. Și asta a fost valabil nu doar în țara mea. Se spune aici că cauza crizei este supraîndatorarea. Eu cred că lucrurile stau exact opus. Supraîndatorarea a fost una dintre cauzele crizei. E adevărat și există multe familii care în prezent nu mai au acces la credit. 2. Al doilea amendament cu care sunt de acord și se vorbește aici despre mediu, dezvoltare durabilă, dar nu găsesc nicio legătură între conceptul de uh, politică ecologică durabilă și raportul nostru unde se vorbește despre protecția consumatorilor. De aceea, eu am o părere diferită aici, dar sigur sunt dispus să discutăm dacă doriți și poate putem ajunge la o poziție comună prin intermediul unui amendament oral. Domnul Tremoza nu este aici, dar sunt absolut de acord în ceea ce privește amendamentul 7. Însă, aș vrea să eliminăm partea unde se spune în propria limbă. Aici se vorbește despre faptul că consumatorii trebuie să aibă informațiile în propria limbă dar nu se specifică concret. Uh, este vorba de limba națională, regională, dacă este recunoscută. Ar trebui să se menționeze limba și o limbă dacă este una care nu face parte din limbile oficiale. Deci sunt întrebări aici. Și apoi, colegul Alfan a introdus un amendament și anume spune că milioane de consumatori au pierdut miliarde de euro datorită prostei consilieri. Eu nu cred că problema e prosta consiliere, ci faptul că nu exista o bună reglementare a sectoarelor care, înainte de criză, uh, nu prea erau supravegheate. Și de aceea aș vrea să eliminăm de aici menționarea prostei consilieri. Sau să spunem că acestea sunt se numără printre cauzele care au dus la această criză, dar nu întreaga criză sistemică a fost generată doar și exclusiv datorită um, proastei consilieri. Fiindcă dacă responsabilizăm un singur sector, s-ar putea să greșim, fiindcă au fost implicați, dar nu au fost um, factorul principal. Aș vrea să vă prezint un alt punct de vedere de-al meu în ceea ce privește acest colectiv redress. Acțiuni colective. Este vorba despre subiecte importante și trebuie să existe o discuție uh, în detaliu aici. Putem să menționăm acest lucru în aviz, dar nu putem să menționăm pur și simplu exclusiv doar acest lucru, fiindcă este nevoie, după părerea mea, de o propunere legislativă separată. E un subiect sensibil pe care trebuie să avem discute, discuții și trebuie să fie implicat întreg Parlamentul. Deci, aș vrea un vot separat în ceea ce privește amendamentul 20 și și amendamentul 11. Și aici trebuie să găsim o poziție comună, fiindcă e vorba de un subiect foarte sensibil. Am vrut să avem această discuție astăzi pentru a la notițe și pentru a primi sugestii din partea colegilor. Și Cum am spus, până mâine dimineață, dat fiindcă ieri n-am fost prezent, până mâine dimineață am să trimit poziția finală în ceea ce privește acest aviz. Deci până mâine dimineață toată lumea va avea textul final și în ceea ce privește sugestia, sugestiile și observațiile care vor fi făcute astăzi. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, secretariatului, colegilor, mai ales celor care mi-au trimis comentarii fiindcă acestea mă ajută la redactarea raportului. Și mulțumesc și celor care mi-au prezentat amendamente care nu fac altceva decât să îmbunătățească calitatea textului meu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Antolin, acum. Muchas gracias. Eh, mulțumesc foarte mult. am spus că cele spuse de domnul Palone sunt foarte sunt lucruri foarte bune. Eu aș aduce câteva idei care să îmbunătățească propunerea sa. În primul rând, în legătură cu strategia. mi se pare că este important să creștem standardele profesionale, să nu avem conflicte de interes și o evaluare de risc corespunzătoare importantă pentru consumatori. Legat de probleme mai importante, serviciile financiare au o natură proprie, însă asta nu înseamnă că trebuie să avem un nivel mai scăzut de protecție decât în altă parte pentru consumatori. De asemenea, o carte europeană pentru a, o carte europeană a consumatorului pentru servicii financiare. Deja am vorbit despre acest lucru și nu cred că mai este necesar să intrăm în detalii. Strategia noastră ar trebui să includă și reprezentanții consumatorului, de exemplu, în autoritățile de supraveghere sau la autoritățile care sunt grupate consumatorii trebuie să fie implicați în ceea ce privește evaluările și apelurile. De asemenea, aceștia să aibă statut egal cu reprezentanții industriei. Condiții egale, cu alte cuvinte. Domnul Palone deja a spus că trebuie să ne asigurăm că serviciile financiare de bază sunt furnizate nu vrem decizii arbitrare sau discriminatorii. Deja am primit un text pentru un text al compromiselor posibile și ideile mele apar în textul respectiv. Deci sunt sigur că vom ajunge la un acord. Mulțumesc, Sofie. Pot să fiu foarte, foarte succintă. Am primit o serie de amendamente de compromis pe care le putem susține în mare am, aș face, am face două propuneri pentru schimbări minore. Nu am avut posibilitatea să le discutăm încă, însă mi se pare că suntem de acord și susținem propunerile. Mulțumesc, nu cred că mai vrea altcineva să intervină. Deci, Alfredo, dorești să intervii din nou? Brevemente. Foarte scurt și eu. Până mâine dimineață o să vorbesc cu toți colegii pentru a găsi o soluție cu care să fim cu toții de acord. Mulți dintre colegi știu că pe acest subiect, care este unul foarte sensibil, nu doar al informării, dar și al formării, um, sunt foarte pasionat. Trebuie să încercăm să corelăm aceste două poziții, altfel riscăm, dacă ne axăm doar pe aspecte tehnice, tehnice și legislative să nu ne îndeplinim obiectivul. Dacă vrem să centrăm mai bine acest binom, cred că vom reuși să facem corelarea și să îndeplinim această sarcină împreună. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Uh, will be... Mulțumesc. Votul va avea loc în 11 octombrie în Comisia de Fond, IMCO 17 octombrie și votul în plenară în noiembrie, prima sesiune. Vă mulțumesc. Uh, încheiem ședința din această dimineață. Vă rog să vă întoarceți la timp pentru dialogul monetar cu Jean-Paul Trichet. Jean-Claude Trichet.